rog uh, să luați loc, haideți să începem. În primul rând, uh, doamna președinte, doamna Mazzoni, își cere scuze pentru că nu a putut să ajungă la timp, va să fie puțin mai târziu. Participă la întâlnirea unei delegații italiene interministeriale, unde prezența sa este uh, obligatorie. De aceea, până atunci, voi prezida eu această ședință. Primul pas din uh, întâlnirea noastră de astăzi este adoptarea uh, proiectului de ordine de zi. Yeah, yeah. Please. Vă rog. Aș vrea să ne asigurăm că avem câteva minute înainte de cele două voturi de mâine. Nu am avut niciun fel de întâlnire a raportorilor din umbră și cred că suntem aproape de a ajunge la un acord, însă ar fi bine să mai discutăm o dată între noi pentru a ne îmbunătăți activitatea. Deci haideți să ne asigurăm că avem timpul necesar pentru o dezbatere scurtă. Da, cred că votul va fi însă abia mâine dimineață, așa încât haideți să nu răspund eu acum la această întrebare, pentru că cred că doamna Mazzoni va gestiona această situație mai bine mâine, înainte de votare. Așadar, adoptarea proiectului de ordine de zi din această după amiază. Comisia va trata două dosare importante în urma discuției uh, primei petiții. Este vorba despre prezentarea studiului privind uh, managementul deșeurilor, autorii Christian Neubauer și Hubert Reisinger, va exista o prezentare PowerPoint a acestui studiu. Intenția este ca informațiile obținute și aspectele analizate să reprezinte cunoștință pentru membri și o bază de lucru pentru domnul Gais, care își va prezenta proiectul de raport în septembrie. În al doilea rând, o discuție privind uh, reducerile bugetare, privind școlile europene și programul uh, de școlarizare. La cererea PPE s-a dorit să facem o discuție pe această temă Raportorul uh, din partea Comisiei pentru Bugete, doamna Baiațani, va fi prezentă pentru uh, discuția pe marginea acestui punct. Prezentă petiționarii uh, vin din partea asociațiilor uh, școlilor de la Bruxelles și, de asemenea, uh, reprezentanți ai Consiliului Școlar, domnul Christman, uh, secretarul general al uh, Consiliului Guvernatorilor Școlari, care reprezintă statele membre, și, uh, de asemenea, directorul școlilor europene. Așadar, Acestea sunt punctele principale. Coordonatorii se vor întâlni în jurul orei 17.30 după discuția pe marginea punctelor mai sus enunțate. Acesta este programul pentru ziua de astăzi. Mâine dimineață, după voturi și după raportul uh, domnului Iotova, asupra căruia se va vota, domnul Iotova nu va fi prezentă, și după votarea avizului Kochmerin, va uh, se va face un raport privind vizita de documentare în Bulgaria, introdus, uh, prezentat de domnul Boștinaru și doamna Cohan. Apoi, petenții sunt prezenți mâine dimineață, în, după cum urmează. Lista este următoarea. La punctul 13, domnul Rusev, referitor la folosirea necorespunzătoare a fondurilor primite din partea Uniunii Europene și corupția din Bulgaria. Punctul 15, domnul Ivora Bernal, privind extinderea programului LIFE. Punctul 16, doamna Klim Peterson, obstacole uh, în ceea ce privește libera circulație, forței de muncă. Punctul 17, zona Bielava, obstacole aferente în calea liberei circulație, uh, liberei circulație a forței de muncă. Uh, de asemenea, um, o petiție um, referitoare la um, libera circulație în Irlanda. Punctul 18, domnul Brown, privind folosirea clorhidratului de stricnină pentru combaterea dăunătorilor și interdicția acestuia, iar la punctul 20, domnul de Bonis, punctul 2, petiția căror închidere uh, va fi făcută în scris, punctele 22 și 23, acestea vor fi transmise în toate limbile și vor fi considerate adoptate dacă nu există obiecții. Punctul 3, comunicările președintelui. nu au existat comentarii sau obiecții până acum, de aceea procesele verbale vor fi considerate um, adoptate. Punctul 4. Chestiuni diverse. Secretariatul nu a primit niciun fel de propunere la acest punct, încă nu s-a întâmplat acest lucru, iar uh, de la la început am uitat să menționez un lucru, un lucru formal, și anume că ordinea de zi a fost transmisă și este disponibilă în toate limbile în dosarele membrilor pentru această ședință. Okay. This was the chairman's notes for the meeting of today. Iată, acestea au fost comunicările președintelui pentru ședința de astăzi și de mâine și haideți să începem cu punctele de pe ordinea noastră de zi. În primul rând, dau cuvântul comisarului pentru că petiționarul nu este prezent. Este vorba despre o petiție în domeniul mediului înconjurător. Și acum are cuvântul doamna Chambro din partea comisiei. Please, Merci, Madame euh, la vice-présidente. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Așadar, suntem aici pentru a discuta petiția doamnei Catiușia Verlingeri de cetățenie italiană cu privire la conservarea patrimoniului istoric în provinciile Salerno, Avellino și Benevento din Italia. Este vorba despre petiția 387 din 2008. Petiționarea ne-a furnizat uh, documente foarte detaliate pentru a-și ilustra solicitarea. Așa cum știți deja, FEDER, Fondul European de Dezvoltare Regională, poate cofinanța investiții în domeniul cultural, unde intră și protecția patrimoniului cultural și natural. La rândul său, fondul FEOGA, Fondul European de Orientare și Garantare Agricolo, Agricolă, poate de asemenea cofinanța intervenții și citez care vizează renovarea satelor și protecția patrimoniului rural. Însă, în conformitate cu principiul de uh, management în comun, autoritățile de management din statele membre sunt responsabile de alegerea și de implementarea proiectelor care vor fi cofinanțate prin aceste fonduri. Acum, în legătură cu FEDER, în iunie 2010 și în martie 2011, Comisia a contactat uh, regiunea Campania și mai precis autoritățile de management care sunt responsabile de implementarea programului operațional regional cofinanțat din FEDER în 2006 și în perioada de programare 2007-2013 pentru a verifica dacă proiectele menționate de petiționară au fost cu adevărat cofinanțate de FEDER și dacă implementarea proiectelor respective Uh, se, făcea în mod, uh, se face în mod corect. Cred că Parlamentul a primit deja o primă, un prim răspuns din partea noastră și de atunci trebuie să vă informez că s-au înregistrat uh, niște uh, noi evenimente și foarte curând o să putem să vi le descriem în detaliu, pentru că autoritățile regionale ne-au transmis un răspuns în 23 mai uh, cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională și în acest răspuns eram informați că municipalitățile Cazalbora și Montevalo au finanțat, au cofinanțat două proiecte în cadrul programului operațional regional 2006 al doilea fiind cofinanțat parțial în programul operațional 2000-2006 și parțial în noua perioadă de programare 2007-2013 pentru o sumă de 1,8 milioane de euro. Aceste două proiecte fac parte din planul teritorial integrat al provinciei Avenino, Avelino, și în cadrul acestui uh, proiect este reprezentată, reprezentată și instituția competentă în domeniul arheologic, în domeniul protecției patrimoniului arheologic. Ca urmare, petiționarea ar putea să se adreseze direct instituțiilor competente la nivel național. Câteva cuvinte acum și despre FEOGA. În data de 26 mai, Comisia a contactat autoritățile de management responsabile pentru implementarea măsurilor de dezvoltare rurală incluse în programul operațional regional pentru a se asigura că și în acest caz fondurile europene sunt utilizate în conformitate cu prevederile și cu tipul de intervenții menționate de petiționar. Autoritățile regionale ne-au transmis un răspuns pe 31 mai și ne-au informat că aceste intervenții au fost cu adevărat finanțate în cadrul măsurilor din Programul Operațional Regional 2000-2006. În data de 5 iulie, așadar, foarte recent, autoritățile regionale ne-au informat că lucrările au avut loc în condiții normale, obiectivul fiind îmbunătățirea situației uh, uh, zonelor rurale și protejarea patrimoniului acestora. Un alt element interesant este că Ministerul Italian al Culturii, care este responsabil și de protecția patrimoniului cultural și istoric, a autorizat în iulie 2006 execuția lucrărilor în uh, zona menționată de petiționar. În clipa de față, autoritățile regionale nu au uh, uh, cunoștință despre niciun fel de neregularitate în execuția acestor lucrări. Având în vedere răspunsurile prezentate, Comisia dorește să sublinieze că execuția acestor lucrări nu intră în competențele sale, având în vedere așadar răspunsurile primite. Și petiționarea ar trebui probabil să se adreseze autorităților naționale competente. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumim. Acum să întreb dacă domnii Pier Nicola Moroni dorește să ia cuvântul dacă este în sală. Bună ziua! Sunt Pier Nicola Premoli. Pot să vorbesc în limba italiană? Întreabă vorbitorul. Da. Reprezint Direcția Generală pentru Politici Regionale, doamna vicepreședintă. Având în vedere cele abia menționate de către colega mea de la Direcția Generală Educație și Cultură, pot doar să adaug câteva detalii. Este păcat faptul că doamna Catușa Verlingeri nu este prezentă, deoarece ar fi fost util să înțelegem mai bine care era obiectul petiției. Eu, unul, înțeleg că dumneavoastră este îngrijorată de demolarea anumitor uh, clădiri care fac parte din patrimoniul istoric și cultural, deci un adevărat atentat împotriva patrimoniului cultural. Însă, Comisia, din păcate, uh, este cu complet blocată pentru că noi avem competență în ce privește fondurile structurale, fonduri și în special fondurile de dezvoltare regională. Și gândindu-ne la aceste proiecte care s-au desfășurat pe perioada 2000-2006 în regiunea Campania și un altul care se prevăzut pentru perioada de programare financiară 2006-2013, deci, în ciuda competențelor pe care le avem pentru aceste fonduri de dezvoltare regională, noi nu putem să ne implicăm în ce privește punerea în aplicare a anumitor planuri pe care regiunile vor să le financeze. Deci, atunci când regiunea, autoritatea de gestiune regională, adoptă un proiect anume pentru un anumit sit arheologic sau uh, artistic, este misiunea acestei autorități de gestiune să verifice dacă proiectul este în conformitate cu criteriile din uh, proiectul de achiziții publice. Dacă în, achizițiile, în proiectul de achiziție publică se spune că trebuie create 10 uh, locuri de muncă timp de 10 ani și nu au fost create decât 5, atunci există o problemă dar trebuie să existe un audit uh, uh, intern. Și dacă în plus, atunci când comisia își face propriile evaluări și um, alege o, un eșantion de proiecte și printre aceste proiecte găsește uh, neregularități, atunci se poate sesiza. Dar nu fac parte din uh, între aceste aspecte care ne-ar putea permite să ne autosesizăm eventuala demolare a anumitor uh, situri. Este deci misiunea Ministerului uh, Culturii din Italia să supravegheze ce se întâmplă cu patrimoniul. Și dacă înțeleg eu bine, aici este vorba despre un castel Deci chiar dacă în timpul realizării lucrărilor uh, au existat probleme și s-au demolat părți din acest castel, Comisia nu are niciun fel de competență de a se uh, sesiza. Mulțumim, spune doamna vicepreședinte, domnul Piero Mora acum are cuvântul, da, el reprezintă Direcția Generală Agricultură și vreau să iau cuvântul pe marginea proiectului care a fost finanțat uh, din fondul FEOGA. Nu mai am mare lucru de adăugat față de ce a spus antevorbitorul meu. Aș dori doar să vă spun că urmărim foarte îndeaproape toate acele uh, aspecte care uh, ne sunt semnalate și care constau în neregularități în cadrul proiectelor finanțate din acest fond. Ca să știm dacă putem eventual să intervenim și să cerem rambursarea acestor fonduri care nu au fost uh, cheltuite așa cum trebuia. Deci, doream să vă dau această garanție în ce privește felul în care monitorizăm noi situația și vreau să vă mai spun că potrivit ultimelor noastre analize, proiectele care au fost finanțate pentru scopuri de dezvoltare rurală au fost bine puse în aplicare. Nu s-au semnalat uh, niciun fel de probleme, niciun fel de uh, irregularități. Dacă doriți să puneți întrebări, am să vă răspund cu plăcere. Mulțumim, domnule Mora. Acum vreau să-l întreb Vreau să întreb pe colegi dacă doresc să intervină. Mai întâi, doamna Auken. Da, e adevărat că nu ne putem amesteca atunci când țările hotărăsc să se autodistrugă. Face parte din democrație. Însă, vreau să știu dacă a existat o evaluare de impact asupra mediului deoarece este o parte integrantă a directivei. Deci vreau să știu care a fost rezultatul acestui, acestei evaluări de impact, care ar fi trebuit să fie efectuată. Căci numai altfel, astfel uh, ne putem da seama dacă uh, nu a existat un semnal de alarmă de la bun început. Deci s-a făcut această evaluare de impact sau nu? pour répondre à votre question, madame, euh, non, à ce stade. Reprezentanta Comisiei, da, vă răspund. Deocamdată nu a existat uh, o evaluare de impact asupra mediului. Uh, această evaluare nu se poate face decât în anumite condiții. To make sure that you, you are aware that it is part of Doamnă sunteți uh, conștientă de faptul că uh, evaluarea de impact este o cerință din această directivă? Absolument. Da, sunt perfect conștientă și de altfel anumite studii care au fost uh, comandate comisiei ne-au permis să uh, ajungem la anumite concluzii și să uh, împiedicăm anumite deteriorări ale patrimoniului. Thank you. Has any other member some um, question? Mai dorește altcineva dintre membrii să ia cuvântul? Dacă nu, trecem la al doilea punct, a doua petiție de pe ordinea de zi. No other questions or comments, then then we close, I think. If there is no other question or opinion, I think we, we, may, we may close this petition. Bine, atunci considerăm această petiție închisă. Următorul punct, școlile europene, doamna Auken. închidem petiția Uh, putem să punem această întrebare comisiei? we can reopen <laughs> this point. I'm not going to prolong the time just to make sure that the Commission. Doamna Auken, da, vreau să fiu sigură că comisia reacționează la ceea ce a fost spus și la ceea ce era sub înțeles. Vicepreședinte, cred că comisia deja a reacționat. Da, da, din punctul meu de vedere nu a fost suficient. Da, mie nu mi se pare normal că mi se răspunde din partea comisiei că nu a fost făcută această evaluare când ea ar fi trebuit să fie făcută, pentru că așa stipulează norma uh, comunitară. Vicepreședinta, da, dar cred că acesta este uh, regulamentul de procedură în comisia noastră. Deci, petiția este considerată închisă. Trecem la Christian. Oh, okay. Excuse me on my document change. So I ask uh, Mr. Christian Neubauer, for his presentation. Îl rugăm pe domnul Cristian Neubauer să ne facă prezentarea despre gestionarea deșeurilor. The floor is, floor is, is Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, membrii ai Parlamentului European, domnule președinte a Comisiei pentru Petiții. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a vă prezenta uh, rezultatele studiului efectuat de noi cu ocazia acestei ședințe pe care o susținem astăzi. Sunt Cristian Neubauer, iar colegul meu, Hubert Reisinger, provine toți de la Agenția pentru Mediu din Austria și împreună am uh, organizat o investigație pe marginea unor petiții uh, selectate care ne-au fost oferite de către Parlamentul European. Și în cadrul acestui studiu ne-am concentrat în principal pe elaborarea, pe identificarea problemelor principale și pentru și pe mm, realizarea de recomandări pentru o abordare mai bună în viitor. În următoarele 20 de minute aș vrea să discutăm următoarele puncte principale. În primul rând, aș vrea să vă prezint o imagine de ansamblu a petițiilor luate în considerare noi uh, am uh, analizat uh, niște cazuri provenite de la Parlamentul European. Apoi aș vrea să trecem prin cele trei uh, zone de probleme cele mai importante și să vă prezentăm care sunt concluziile noastre cele mai importante și să facem niște recomandări. Deci, pe total, am analizat 101 petiții pe care le-am analizat în uh, cadrul studiului nostru. Acestea datau din 2004 până în 2010 și la o primă evaluare am încercat să le grupăm în funcție de niște criterii predefinite. În al doilea rând, am uh, făcut o evaluare juridică pentru a identifica care sunt prevederile cele mai importante pentru discuție și pentru petiții. Așadar, pe acest grafic puteți vedea o imagine de ansamblu referitor, referitoare la unele criterii selectate pe care le-am folosit pentru analiza noastră. Puteți vedea, în primul rând, am încercat să grupăm petițiile în funcție de motivul plângerii. Analiza a arătat că Cam jumătate din cele 101 de petiții pe care le-am luat în considerare tratau procedura de autorizare 48% vorbeau despre instalațiile, modul de operare al instalațiilor deja existente sau al facilităților deja existente, iar 25% uh, vorbeau despre uh, funcționarea și modul de funcționare al gestionării deșeurilor. În al doilea rând, aș vrea să subliniez care sunt criteriile uh, care s-au luat în considerare în ceea ce privește tipul de instalație. Am uh, încercat să le grupăm în funcție de acest tip al instalației. După cum puteți vedea, facilitatea principală sau tipul principal de instalație sunt în continuare depozitele de deșeuri. 17 din uh, petițiile analizate vorbeau despre instalații de incinerare, a deșeurilor. 13 se refereau la alte instalații de tratare a deșeurilor, cum ar fi depozitarea, zone de depozitare sau alte tipuri de depozite. Și numai patru dintre ele vorbeau despre instalații privind uh, producția industrială. Un alt criteriu pe care l-am luat în considerare și pe care l-am analizat a fost legislația în vigoare am încercat să subliniem care uh, acte legislative uh, sunt uh, foarte importante pentru aceste petiții. Și au existat șase directive care au fost menționate, directive europene, care par a fi relevante pentru petiționari. După cum puteți vedea, directiva pri- cadru privind deșeurile, 44 uh, de petiții s-au referit la această directivă. În al doilea rând, directiva privind depozitele de deșeuri, 43 de petiții s-au referit la aceasta. Uh, de asemenea, alte uh, petiții s-au referit la evaluarea impactului asupra mediului și la um, prevenirea și controlul poluării directivă foarte importantă uh, conform uh, petițiilor analizate. Alte Este posibil să uh, privim și astfel ecranul, însă imaginea va fi mai mică. Cred că următorul grafic va fi mai ușor de vizualizat. Deci, puteți să vă uitați puțin la versiunea printată care va fost și ea distribuită. Un alt criteriu pe care am încercat să îl analizăm a fost, uh, au fost deșeurile, tipurile de deșeuri implicate. După cum puteți vedea, uh, tipul care apare cel mai frecvent menționat sunt uh, deșeurile periculoase, precum și deșeurile solide municipale. într-un al doilea pas, pe lângă criteriile pe care le-am menționat mai înainte, am uh, desfășurat o evaluare juridică cu referire la cele 101 de petiții furnizate. Am încercat să intrăm în detaliu privind șase directive, cele șase directive pe care le-am menționat mai devreme și am subliniat care sunt prevederile, respectiv articolele individuale aduse în discuție. Iată, pe acest grafic puteți să vedeți care sunt cele două exemple. Prima este directiva cadru privind deșeurile. După cum puteți vedea, în uh, această paranteză, numărul de petiții care au făcut referire la articolul 4 din directiva cadru privind deșeurile este de 25. Deci, din 101 petiții, 25 au făcut referire la articolul 4 din directiva menționată. Iar articolul 4 din directiva menționată uh, este de fapt uh, directiva cea veche, pentru că directiva nouă, revizuită, a fost adoptată în 2008, iar majoritatea petițelor uh, făceau referire la vechea directivă cadru privind deșeurile. Articolul 4, a, la acesta s-a făcut referire de 25 de ori. După cum puteți vedea, această chestiune generală a managementului deșeurilor este una foarte importantă este unul dintre punctele cele mai importante uh, prevăzute de directivă și anume că nu trebuie să se aducă niciun fel de uh, prejudiciu mediului. După cum puteți vedea, articolul 9 și articolul 10 din această directivă, cadrul privind deșeurile, um, aceste articole au fost menționate în 13 petiții. Acest articol uh, tratează autorizațiile valide emise de către autoritățile competente. Astfel se poate trece în felul acesta prin cele șase directive menționate uh, de către petenți și puteți vedea care sunt prevederile din directive care sunt uh, relevante pentru peticionari. Sigur că este uh, doar o imagine care reflectă referirile din cele 101 de petiții, însă, după cum puteți vedea, se observă care este punctul de uh, concentrare în acestea. De asemenea, am uh, făcut o evaluare din perspectivă geografică, respectiv în ceea ce privește răspândirea geografică și după cum puteți vedea de pe acest grafic, în Europa, în Nord, există numai puține petiții, de acolo provin doar puține, în Sud și în Est, de asemenea în Vest, sunt câteva puncte fierbinți. Și acest slide este unul foarte important pentru că uh, ne dă, ne arată cam unde se găsesc problemele și puteți vedea că nu este o problemă care um, provine numai din noile state membre, ci este o problemă cu care se confruntă și vechile state membre. Și subliniază cât se poate de clar care este distribuția geografică. One additional point to this assessment we did under the Un punct suplimentar pe care l-am analizat, uh, pornind de la nivelul geografic și distribuția geografică, evaluarea pe care am făcut-o a arătat că peste 90% dintre petiții au făcut referire la nivelul local și regional. Numai câteva dintre petiții au făcut referire la nivelul național, s-au referit la acesta, sau la mai mult de un singur stat membru. Deci, uh, pornind de la această evaluare generală și această evaluare juridică, am uh, identificat trei cazuri principale, trei zone de probleme principale. Prima dintre ele are legătură cu procedurile de autorizare, cea de-a doua are legătură cu operațiunile care se desfășoară la instalațiile de tratare a deșeurilor, iar cea de-a treia are legătură cu gestionarea deșeurilor la modul general. Și voi continua acum, iar colegul meu vă va prezenta prima zonă de probleme intrând în mai multe detalii. Mulțumesc, bună ziua, doamnelor și domnilor, numele meu este Hubert Reisinger și aș dori să vă prezint câteva informații adiționale uh, referitoare la acest grafic. Acest grafic ne arată cam care este zona aproximativă de unde provin petițiile. Majoritatea se referă la uh, depozitele de deșeuri, cum arată litera L, O se referă la celelalte, la um, operațiunile de gestionare a deșeurilor. I vine de la incinerare, iar P-ul de la producția industrială. Ceea ce puteți să observați este o dominanță puternică a depozitelor de deșeuri, urmat îndeaproape de instalațiile de incinerare. Puteți să observați că lipsesc petițiile din zona de nord. De la Belgia la Finlanda, cel puțin în această perioadă de timp, nu au fost înaintate petiții privind gestionarea deșeurilor. Iar explicația noastră pentru această situație este faptul că aceste țări sunt atât de avansate în sistemul de managementul deșeurilor, încât au deja uh, instalații de tratare a deșeurilor, de reciclare, fabrici uh, de reciclare și procesarea deșeurilor uh, și de asemenea au luat măsuri de prevenire, a, de creare a deșeurilor, astfel încât nu se mai pot face atât de multe lucruri, nu se mai, investi, nu se mai poate investi prea mult în noi instalații și um, situația este una oarecum bună, dar este vorba despre țările care au o tradiție îndelungată în ceea ce privește implicarea tuturor părților interesate. Uh, deci se constată aici că nu este nevoie de alte capacități uh, acolo unde uh, părțile implicate s-au implicat mai puternic. Și acest lucru ne arată că uh, poate să existe o imagine pozitivă în zonele în care lucrurile stau așa. Partea negativă este că în aceste țări managementul deșeurilor și costurile pentru acesta sunt foarte mari, mult mai mari decât în țările în care Uh, în continuare există preponderent depozite de deșeuri. Și astfel ajung la următorul slide. Această primă zonă de probleme, aici am identificat patru petiții care mi s-au părut uh, foarte speciale în ceea ce privește procedurile de autorizare neconforme. Prima a fost uh, depozitul de deșeuri Suhodol, care este depozitul de deșeuri principal în, de lângă Sofia acest depozit de deșeuri a fost întâi închis și apoi s-a făcut, uh, o, fără să existe un studiu de impact asupra mediului, a fost redeschis. A fost singura opțiune care mai rămăsese acestei zone. Apoi, uh, depozitul de la Pezinoc, în apropiere de Bratislava, în Slovacia. Aici avem un, uh, o speță în instanță unde Curtea Supremă și Curtea Constituțională nu sunt într totul de acord Uh, dacă studiul de impact asupra mediului este mai important sau drepturile de proprietate ale operatorului. Această speță a ajuns acum la Curtea Europeană de Justiție spre soluționare. Apoi urmează depozitele Gramatico și Cheratea, depozite de deșeuri care au fost selectate pentru rezolvarea problemelor de uh, gestionare a deșeurilor și pentru alte regiuni. Iar apoi uh, depozite de la Pathhead Quarry din Marea Britanie, unde se consideră că studiul de impact asupra mediului uh, a conținut o greșeală. Criteriile noastre de selecție s-au referit la selectarea acelor petiții care uh, au un conținut uh, foarte concret. Am selectat trei cazuri am avut probleme în alegerea zonei metropolitane din țara respectivă sau a vecinătății. Cam acestea au fost uh, zonele cele mai importante uh, asupra cărora ne-am concentrat și, și care reprezentau obiectul petițiilor. Ceea ce am uh, găsit în aceste petiții a fost că um, lipsa capacităților de tratare au dus la evacuare ilegală de deșeuri, pentru că pur și simplu nu existau uh, alternative. Recomandarea noastră a fost um, transferul um, ierarhiei privind deșeurile cât se poate de, post, de rapid, se uh, dorea investirea în uh, regenerare, reciclare și alte tipuri de măsuri de prevenire care pot fi introduse impunând anumite uh, prevederi în uh, domeniul uh, reciclării deșeurilor și, de asemenea, investirea de fonduri um, în instalații de tratare a deșeurilor noi. Pe de altă parte, penalități și sancțiuni mai mari dacă se observă activități ilegale. În alte zone poate fi îmbunătățită această activitate. În al doilea rând, s-a putut observa că părțile afectate și uh, cele implicate nu au fost implicate suficient sau mult prea târziu. Acest lucru ar se datorește și faptului că mm, a fost o situație nesigură în ceea ce privește instalațiile În, pe de altă parte, au existat incompatibilități între uh, legislația de la nivel național și cea europeană, ceea ce a dus la o incompatibilitate între proceduri. Anumiți operatori se simt în considerare uh, amenințați de către noile instalații. Pe de altă parte, am descoperit că există anumite incertitudini cu referire la evaluările impactului asupra mediului. Uh, Recomandarea noastră este să se pornească de la experiențele pozitive din țările nordice și să se implice într-o fază timpurie toate părțile afectate, astfel încât să se consolideze și capacitățile administrative să existe suficiente persoane care să revizuiască evaluarea impactului asupra mediului, de asemenea să se învețe din cele mai bune practici ale altor țări. Apoi am văzut că în acele țări în care operatorii au putut să spună care sunt cele mai stringente standarde în Uniunea Europeană și că acelea se doresc a fi aplicate, a fost mult mai ușor să fie convinse și părțile afectate să accepte noile instalații. Deci Europa ar trebui să aibă standarde uh, mai înalte de mediu și să existe distanțe mai mari între depozitele de gunoi și zonele rezidențiale. De asemenea, sistemul de asigurare a calității pentru evaluarea impactului asupra mediului ar trebui să fie unul mai bun. Ar trebui să existe o verificare a acestui sistem pentru a vedea dacă evaluarea respectivă este conformă cu realitatea. Recomandăm, deci, un transfer de cunoștințe, iar țările care au probleme ar trebui să învețe de la cele care și-au rezolvat aceste probleme. Și acum îi dau cuvântul mai departe colegului meu pentru a prezenta următoarea categorie de cazuri. Area we have... A doua categorie de probleme identificate se referă la problemele legate de exploatarea instalațiilor. Am selectat uh, patru petiții pentru o analiză mai aprofundată, nu o să intru în detalii. Două s-au referit la instalații de incinerare și două la depozite de deșeuri. Problemele principale au fost următoarele. Este vorba despre emisiile liberate în atmosferă, în apă, de exemplu, scurgerile din gropile de gunoi sau emisiile de la incineratoare. Principalele constatări și recomandări. Prima problemă pe care am identificat-o este că uneori autorizațiile nu sunt valabile și nu sunt conforme cu legislația europeană și națională. De exemplu, articolul 5 din uh, directiva privind prevenirea și controlul integrat al poluării vorbește despre adaptarea autorizațiilor la, aceste, la această directivă și se pare că e o, o problemă în acest sens. Aici nu putem decât să recomandăm o întărirea capacităților administrative la nivel național, dar mai ales la nivel regional și local, acolo unde funcționează autoritățile responsabile de procedura de autorizare. Opțiuni legislative. Aici se, este posibilă implementarea unor specificații suplimentare în procesul de autorizare cu privire la frecvența, um, conținutul și dimensiunile acesteia. Uh, deciziile pot fi luate numai, deciziile legate de procedură pot fi luate numai uh, în urma unor inspecții. Ca urmare, este nevoie de un număr mai mare de inspecții. Și aici trebuie să repetăm necesitatea întăririi capacității autorităților competente și necesitatea unui transfer de cunoștințe în ceea ce privește procedura de autorizare către autoritățile locale. O altă problemă pe care am uh, Identificată o este cea a emisiilor directe eliberate în urma procesului de tratare a deșeurilor și aceste emisii nu sunt întotdeauna suficient controlate și monitorizate. Ca urmare, am recomandat ca o, o întărire a măsurătorilor efectuate. Aceste măsurători, aceste măsurări trebuie să fie uh, continue și trebuie să fie realizată, realizate online. Și ele pot permite o mai bună direcționare, o mai bună coordonare a procesului. Este foarte important pentru procesul de uh, tratare a deșeurilor, ca de exemplu tratarea deșeurilor biologice. Care sunt acum opțiunile legislative în acest sens? Un bilanț, e nevoie de un bilanț al cerințelor minime la nivel național cu privire la măsurarea emisiilor și stabilirea unor parametri pentru toate tipurile de uh, procese de tratare a deșeurilor. De exemplu, trebuie să ne gândim aici la protecția în cazul um, combustibililor solizi uh, reciclați. Trebuie prevăzute niște aspecte cât mai detaliate în acest sens. Și a treia uh, problemă pe care am identificat-o este faptul că impactul asupra mediului al proceselor de tratare a deșeurilor este uneori cauzat printr-o uh, introducere inadecvată a deșeurilor. De aceea este nevoie de o definire cât mai clară a criteriilor de acceptare a deșeurilor pentru a ne asigura că substanțele nedorite sunt excluse din anumite procese de tratare a deșeurilor. De asemenea, trebuie aplicate standardele uh, relevante uh, cu privire la eșantionarea și uh, testarea acestor deșeuri. Opțiunile legislative trebuie trecute în revistă, trebuie determinate cerințele minime la nivel uh, național. Cazul numărul 3 acum. Aici am analizat petițiile care provin din regiuni unde nu există un uh, proces complet de uh, gestionare a deșeurilor. Este vorba despre regiunea Campania, de regiunea Ghitio și uh, Peloponesul, de, Peloponesul de Sud din Grecia. Sunt niște acțiuni repetate, înregistrate în aceste regiuni și în urma analizei noastre am uh, elaborat aceleași recomandări și opțiuni de uh, îmbunătățire. Nu voi mai repeta, mm, recomandările sunt aceleași. Ca și mai devreme, le voi rezuma. În anumite țări s-au identificat capacități de îmbunătățire sau de creare a unui sistem de uh, management al deșeurilor. cu posibilitatea implicării actorilor în așa fel încât aceștia să ajungă să accepte funcționarea sistemului de management al deșeurilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! prezentarea dumneavoastră a fost deosebit de interesantă. Cred că acum vom uh, asculta întrebările celor din sală, dar înainte de toate voi da cuvântul comisiei și trebuie să vă spun uh, de asemenea că uh, trebuie să plec pentru că în Comisia Libă are loc un vot pe raportul la care am fost raportor din umbră. Ca urmare trebuie să Uh, să vă părăsesc sala și o să-l loc pe colegul meu să preia președinția ședinței. Vamos a dar entonces, como decía mi colega, eh, paso a la comisión. Mulțumesc. Voi da cuvântul comisiei acum. Mulțumesc. Sunt șeful unității privind uh, managementul deșeurilor. Nu am avut, din păcate, timpul necesar pentru a analiza acest studiu. Am aruncat doar o privire și ce putem face pentru moment este să vă împărtășesc câteva comentarii preliminare. Așa, la o primă vedere, v-aș spune că studiul uh, este unul bun și meritul său principal este că um, merge mai departe de simplele petiții și cazuri care au fost analizate, furnizând o evaluare aprofundată a practicilor de management al deșeurilor din Uniunea Europeană și oferind și exemple de bune practici. și uh, cred că aceste elemente sunt deosebit de utile pentru comisia dumneavoastră. Aș mai uh, menționa patru sau cinci aspecte cheie Înainte de toate, se pare că, uh, în ciuda acelor câteva ajustări legislative propuse de acest studiu, se concluzionează că nu este nevoie de prevederi legislative suplimentare uh, în domeniul uh, gestionării deșeurilor și uh, se spune că provocarea principală este implementarea legislației actuale din acest domeniu. În în graficul 5 ni s-a prezentat o distribuție geografică a petițiilor și în uh, graficele 6 și 7 ni se dau indicații statistice cu privire la sistemul de management al deșeurilor din Europa. Studiul vorbește și de un uh, model nord-sud de distribuție a petițiilor, însă această comparație uh, arată uh, mai degrabă că în statele membre cu un uh, sistem performant de management al deșeurilor sunt foarte puține petiții. Statele membre care au o rată ridicată de uh, reciclare a deșeurilor. Numărul de petiții crește exponențial în statele membre care au o rată scăzută de reciclare și care încă se bazează pe gropile de gunoi, pe depozitele de deșeuri, ca fiind principala lor opțiune de, de mm, a deșeurilor. Această opțiune este una învechită din punct de vedere tehnic și care ar trebui să se situeze uh, pe ultimul loc în ierarhia stabilită. Cred că ar mai fi fost util dacă studiul ar fi uh, subliniat importanța noii directive privind deșeurile și dacă ar fi vorbit despre contribuția acesteia la îmbunătățirea sistemelor uh, de management al deșeurilor din Europa. trebuie, e nevoie de un uh, accent uh, suplimentar pe ierarhia uh, deșeurilor și cred că printr-o simplă implementare a acestor cerințe vom ajunge la o îmbunătățire clară a managementului deșeurilor în Uniunea Europeană. Studiul a subliniat necesitatea întăririi capacităților autorităților naționale și mai ales locale și regionale. Este un lucru cu adevărat esențial pentru că acestea sunt autoritățile responsabile în principal de legisl- responsabile de implementarea legislației uh, europene cu privire la managementul deșeurilor. Uh, studiul ar mai fi trebuit să vorbească și despre rolul judecătorilor naționali. Rolul lor este extrem de important, mai ales în cazul opozițiilor locale care pot uh, exista împotriva construirii de instalații de um, gestionare a deșeurilor. Trebuiau menționate și aceste proceduri judiciare care au putut avea loc. De asemenea, studiul nu vorbește despre întărirea capacităților de uh, monitorizare uh, la nivel european. Este clar că Comisia nu ar trebui să se suprapună cu sistemele naționale de inspecție, însă Comisia de petiții ar trebui să fie conștientă că este extrem de dificil pentru serviciile Comisiei să asigure o monitorizare a aspectelor sistemice sau a defectelor sistemice din uh, implementarea legislației europene. Se face și o analiză a instalațiilor de incinerare la paginile 44 și 45 ale raportului și ne bucurăm că a fost abordată și această problemă. Sperăm că analizele din studiu vor ajuta la eliminarea anumitor concepții greșite cu privire la incinerarea deșeurilor. Aceste concepții greșite sunt deseori prezente în petițiile înaintate Parlamentului European. Noi, în cadrul Comisiei, suntem uh, convinși că incinerarea cu recuperarea energiei ar trebui să joace un rol din ce în ce mai important în statele membre și experiența acelor state membre care au deja niște sisteme mai avansate de management al deșeurilor este clară în acest sens. În al doilea rând, noi cei de la Comisie suntem convinși că în prezent incinerarea deșeurilor este o opțiune uh, care prezintă siguranță și care nu are un impact semnificativ asupra sănătății umane, sigur cu condiția să se aplice uh, standardele și normele prevăzute de legislația europeană. Și în cele din urmă aș dori să vă prezint câteva reflexii legate de acea dilemă, acest lucru nu mă privește pe mine, not in my backyard. Uh, Raportul face aluzie la acest lucru și este clar că este nevoie de transparență și de participare publică în procesele de autorizare a instalațiilor de management al deșeurilor. Trebuie asigurată respectarea legislației europene, dar în același timp trebuie să se ajungă la un echilibru potrivit și trebuie să înțelegem că și uh, locuitorii din regiunile respective au și ei uh, interesele și propria lor agendă. Cazurile analizate în studiu arată că opoziția locală poate, într-adevăr, bloca sau întârzia construcția de instalații de management al deșeurilor și acest lucru ar putea pune în pericol implementarea legislației europene din acest domeniu. Iată observațiile pe care doream să vi le prezint în acest moment și uh, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grație! Vă mulțumim! Și mulțumim și Departamentului Legislativ pentru um, faptul că a comandat acest raport și mulțumim și specialiștilor care l-au redactat. Și acum vreau să dau cuvântul domnului Iturgais. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Ca și dumneavoastră vreau să mulțumesc celor doi experți care au redactat acest studiu. Cred că am putut să reținem mai multe elemente interesante uh, și multe dintre comentariile specialiștilor mi s-au părut relevante. și mă ajută pentru raportul pe care uh, trebuie să îl elaborez. Aș vrea însă să pun câteva întrebări. Cum putem să îmbunătățim participarea publicului la dezbaterile preliminare uh, în vederea construirii unui uh, incinerator, de exemplu? Cum putem să ținem cont de ideile publicului, a celor care vor fi direct afectați? Apoi, puteți să fiți mai preciși ce înțelegeți prin îmbunătățirea căilor de comunicare dintre autorități, operatori și părțile interesate? Și, iată, un alt aspect care este deosebit de important pentru Parlamentul nostru, după părerea dumneavoastră, ce rol ar avea de jucat UE în acest domeniu? Apoi știm că directiva evaluării de impact uh, asupra mediului este în vigoare din anul 2005 și se aplică mai multor proiecte publice și private. Și există cele două anexe. În anexa 1 sunt acele proiecte pentru care valoarea de impact este absolut obligatorie și incineratorii fac parte din această anexă numărul 1. Apoi, în anexa 2, sunt acele proiecte unde statele membre pot să aleagă dacă vor sau nu să facă o evaluare de impact. Credeți că depozitele de deșeuri ar trebui să figureze și ele în anexa 1 mai degrabă decât în anexa 2? Iată care erau întrebările mele, doamnă președintă. Mulțumesc, acum îi dau cuvântul doamnei Auken. Vă mulțumesc și eu și mulțumesc pentru prezentări. Atunci când ați spus că nu s-au primit prea multe petiții din nordul Europei, sunt convinsă că spuneți adevărul. Dar dacă îmi vorbiți despre felul în care noi tratăm deșeurile, de exemplu în Danemarca, noi incinerăm totul, aproape totul, cu excepția uh, deșeurilor uh, organice. Și acum am integrat aceste incineratoare în lanțul de producție de energie. Și mă întreb dacă ați ținut cont și de uh, felul în care, cum spuneam, incinerăm noi deșeurile și de cum producem energie, energie datorită acestui proces de incinerare. Pentru că există totuși un nivel de poluare. Ați ținut cont de aceste procedee din nordul Europei. Da, cum spuneam, există o modalitate de producție de energie datorită acestei metode de incinerare, dar totuși să nu uităm faptul că mai multe țări nu mai țin cont de alte posibilități de prevenire, de um, posibilitățile de reciclare a deșeurilor. Deci se mulțumesc să le incinereze în bloc. Și vreau să știu în ce măsură v-ați pus uh, această întrebare. Oare avem nevoie să primim petiții din partea unei țări ca să ne dăm seama că în respectiva țară nu se respectă toate obligațiile stipulate în directive? Căci dacă așa stau lucrurile, atunci am să cer uh, persoanelor cărora le pasă de gestionarea deșeurilor în țări precum a mea să înainteze o petiție, dacă numai așa putem să atragem atenția instanțelor europene. În Copenhaga am avut, uh, de exemplu, probleme mari uh, uh, în timpul iernii, pentru că din cauza zăpezilor, camioanele care colectează gunoiul nu mai puteau să ajungă la utilizatori sau au adunat mulți de gunoaie și apoi, în sfârșit, în ajunul Crăciunului, au, au venit. Dar noi știm că, de fapt, uh, gunoiul respectiv era necesar pentru că producem energie. Deci vreau să știu încă o dată dacă ați ținut cont și de aceste aspecte atunci când ați făcut studiul dumneavoastră. Eu, de exemplu, am fost și în campania Uh, și am fost și în Bulgaria și am văzut ce se întâmplă cu acele gropi de gunoi. Și cred că aceasta este o mare parte a problemei, că cetățenii nu sunt deloc implicați în întregul proces de gestionare a deșeurilor și acest sistem niciodată nu va putea să funcționeze bine dacă cetățenii sunt lăsați deoparte. Domnul Iar. Domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu, care este foarte important. Este un studiu foarte important pentru că tocmai petițiile care se referă la legislația din domeniul deșeurilor reprezintă o prioritate pentru comisia noastră. Ceea ce înseamnă că o primă observație ar fi următoarea. Chiar dacă observăm că legislația este suficientă, se pare că nu funcționează ceva cu implementarea, pentru că altfel nu am avea atâtea petiții. De aceea am mai uh, întrebat încă o dată și acest lucru a fost menționat și prin uh, prezentarea studiului dumneavoastră. Dacă pornim de la premiza că prevederile europene și directivele europene sunt suficiente, dar constatăm că în ciuda acestui fapt lucrurile nu funcționează cum trebuie, atunci ne întrebăm ce ar trebui să facem și care sunt deficitele din perspectiva Uniunii Europene, a Comisiei, respectiv a Comisiei noastre pentru petiții. Am constatat de asemenea că nu este o problemă de bani, pentru că avem acest fenomen și în anumite zone pentru care Uniunea Europeană pune bani la dispoziție pentru investiții. Investiții în uh, evacuarea deșeurilor, în instalații pentru evacuarea deșeurilor. Uh, dar, în ciuda acestui fapt, uh, probabil că lipsește o strategie corespunzătoare. Dacă strategia lipsește, nu pot fi alocați nici banii. Deci lucrurile trebuie clarificate în prealabil. Întrebarea mea este ce credeți că am putea face? În al doilea rând, am mai constatat un lucru și anume că atunci când avem nevoie de informații, odată ce avem o petiție, comisia trebuie să răspundă și pornim mereu de la premiza că statele membre respectă legislația în vigoare. De aceea eu mă bucur întotdeauna când comisia are o încredere de bază pozitivă în statele membre și în implementarea legilor de către acestea. Dar petițiile ne arată că lucrurile nu funcționează așa. Așadar, întrebarea concretă, ce ar trebui să facem astfel încât să îmbunătățim în mod concret și considerabil acest această situație. Pentru că, pornind de la premisa că legile sunt suficiente, constatăm că implementarea este deficitară. Ce putem face? Domnule Bulan. Domnul Bulan. Aș fi preferat să iau cuvântul după ce experții vor fi răspuns domnului Iturgais. Personal, cred că populația poate să fie implicată prin intermediul colectivităților locale, deoarece acestea sunt cele care pun în aplicare proiecte precum uh, trierea selectivă a deșeurilor, crearea unui nou depozit de deșeuri și se ocupă mai ales de gestionarea deșeurilor menajere la acest nivel se pot lua măsuri pentru a educa populația, de exemplu, pentru a obișnui cu noi metode. Deci, nu are sens uh, numai să impunem legislație în domeniu. Iar evaluările de impact făcute pentru depozitele de deșeuri oricum au loc. Tocmai de aceea vreau să aștept răspunsul dumneavoastră. Cred că rolul nostru ar fi mai degrabă acela de a redacta o directivă cu măsuri mai aspre. De exemplu, să interzicem uh, gropile de gunoi în aer liber și să dăm mai multe mijloace uh, comisiei pentru ca aceasta să efectueze inspecții, controle, pentru a vedea dacă directivele europene chiar sunt puse în aplicare. Dar uh, spun de acestea uh, așteptând mai întâi răspunsul experților. Foarte bine, spune doamna președinte, acum dau cuvântul experților ca să poată răspunde. Äh, ich möchte ganz kurz uh... Foarte pe scurt, aș vrea să abordez câteva aspecte dintre cele care au fost uh, menționate aici. În primul rând, analiza, în urma studiului, a arătat că este vorba de 101 de petiții care ne-au fost furnizate și noi ne-am concentrat asupra lor. Și am încercat să tragem concluziile cele mai importante în urma analizării acestor 101 de petiții și să facem recomandări. Sigur că anumite aspecte nu sunt uh, incluse, precum și acest aspect general al ierarhiei deșeurilor și anume că anumite substanțe ar putea să fie recuperate. Aceasta este o premisă generală pentru orice directivă cadru și presupun că uh, este de la sine înțeleasă. Pe lângă aceasta vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Și în noua directivă cadru există niște prevederi uh, obligatorii, cum ar fi reciclarea într-un anumit procent în domeniul deșeurilor provenind din șantiere sau uh, deșeuri de plastic sau din metal. Deci uh, trebuie să se atingă o anumită cotă de reciclare astfel încât să se poată um, îndruma și ierarhia deșeurilor către o poziționare corectă. În ceea ce privește implicarea opiniei publice într-un mod mai consolidat. Sigur că noi am făcut mereu recomandări în raport care merg pe această direcție, și anume un dialog consolidat cu autoritățile, cu părțile implicate, astfel încât și conștientizarea acestui fenomen să fie mai bună. De asemenea, începând de la colectarea de informații până la formarea acestei conștientizări a ierarhiei deșeurilor și ajungându-se până la o economie, o gestionare a deșeurilor uh, potrivită, tot acest proces trebuie desfășurat. Însă, din aceste recomandări care, uh, pe care le-am făcut, reiese că acesta este drumul de urmat. doamna Auken din Danemarca. Din câte știu eu, din Danemarca, ceea ce este bine în Danemarca este faptul că rata de reciclare, uh, cel puțin a deșeurilor din construcții și care provin de la demolări, este una foarte mare. Danemarca are o rată de reciclare foarte mare a deșeurilor din construcții și demolări cam de 90%. Iar uh, acesta este un aspect pozitiv. Pe de altă parte, pe piața reală este o chestiune de preț. Dacă deșeurile sunt incinerate sau reciclate, depinde de uh, prețul material și de uh, prețul materiei prime este bine că prețul materiei prime a crescut uh, după scăderea dramatică din anul 2008, deci uh, presupunem că piața se îndreaptă pe calea cea bună, așa cum solicită și directiva cadru privind deșeurile. Aș vrea să-i răspund și domnului Iar. Nu am observat în petiții că Comisia ar fi spus că statele membre au făcut totul așa cum trebuie. În problema principală este faptul că există o dependență a Comisiei de informațiile provenite de la statele membre. Dacă aceste afirmații sunt consistente, este ușor de găsit la fața locului ce și cum. Dacă nu, întrebarea trebuie repetată. Acest lucru a reieșit din petiții în ceea ce privește cerințele juridice, cerințele legale și uh, deficitele din zona implementării, da, într-adevăr, și noi am făcut recomandări de îmbunătățire a implementării legislației. Din partea domnului Bolan a venit o întrebare dacă putem avea niște cerințe legale, astfel încât să-i educăm mai bine pe oamenii în acest domeniu. Cred că este foarte important ca oamenii însăși să sprijine gestionarea deșeurilor. Pentru că fiecare persoană în sine decide ce uh, gunoi aruncă în ce recipient de colectare a gunoiului. Și în anumite țări, uh, cetățenii au fost implicați foarte puternic în această mișcare. Se pare că acum um, conștiința uh, oamenilor nu mai este aceeași ca în anii 90, însă în continuare trebuie să colectăm deșeurile separat, trebuie să reactivăm această mișcare, pentru că cu siguranță este ceva ce statele membre trebuie să facă însă nu știu dacă putem să transformăm aceasta într-o cerință legală. Aș vrea să răspund și domnului Gais. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că ne-a luat cam 5 până la 10 ani la Viena să construim o stație de incinerare a deșeurilor și am implicat toate părțile interesate. Am desfășurat un proces după altul. Am promis că vom începe cu uh, prevenția în domeniul deșeurilor. Am încercat să transformăm clădirile într-unele cât se poate de frumoase și am luat toate îngrijorările exprimate cât se poate de în serios. în măsura în care ne-am permis acest lucru. Și cred că un factor de succes important a fost uh, faptul că am ajuns la un nivel de emisii mai redus decât cel solicitat de către Uniunea Europeană și acest lucru a fost posibil numai pentru că am avut la dispoziție tehnologia modernă din prezent. Deci, într-adevăr, au existat niște cheltuieli suplimentare, însă am convins oamenii că este un lucru bun. Mulțumesc foarte mult! Colega Bulan. Domnul Bulan. Foarte pe scurt, ca să reiau ce a spus invitatul nostru. Cred că în ce privește trierea selectivă și educarea populației, pot să mă inspir din experiența mea personală. Am fost membru al unei colectivități locale și știu exact cât este de important să explici populației în ce constă trierea deșeurilor și că trebuie să afișăm care este costul gestionării deșeurilor și care este interesul trierii acestora. Din momentul în care chiar pe uh, foaia unde se face calculul impozitului sau pe cea unde apare uh, suma de plătit uh, sub formă de impozit către colectivitatea uh, locală, se specifică exact care cotă parte din acea sumă reprezintă gestionarea deșeurilor, populația înțelege mai bine de ce trebuie să treze aceste deșeuri sau să producă cantitate mai mică din ele. Președinta, vă mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru uh, intervenție și colaborare. Sunt convinsă că acest studiu va fi foarte folositor colegului Iturgais în redactarea raportului său despre gestionarea deșeurilor și acum Trecem la cele două petiții care sunt înscrise la punctul 6 de pe ordinea de zi. Urez bun venit colegei noastre, Francesca Balțani, care reprezintă aici Comisia de Bugete, pentru că dumnea ei, în plus, este uh, raportor pentru bugetul pe anul 2012 și ne va da părerea dumnea ei despre aceste două petiții. Am uh, o listă de intervenienți destul de lungă și atunci începem imediat. primului uh, vorbitor, dar uh, vă rog frumos să nu depășiți 5 până la 6 minute. Acum are cuvântul doamna Renat Replinger, mă scuzați, care este vicepreședinte a Asociației Părinților de la Școala Europeană din Voluve, Bruxelles. Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a discuta în fața dumneavoastră. Eu reprezint Asociația Părinților de la Bruxelles. Școlile europene de la Bruxelles au uh, formulat o petiție, au strâns peste 6.000 de semnături și uh, au adresat-o Parlamentului Comisiei și Consiliului. La un număr de 10.000 de elevi de la Bruxelles, acest uh, număr de semnături arată clar îngrijorarea părinților școlile mari din Bruxelles și de la Luxemburg nu sunt școli de elită. Iar condițiile și posibilitatea de a alege materii um, aproape că nu sunt date în condițiile în care sunt date la școlile publice din statele membre. Noi dorim ca aceste școli să fie deschise dar, din păcate, infrastructura este deficitară, iar cererea de la Bruxelles și de la Luxemburg foarte mare. De aceea, um, deschiderea acestui sistem este împiedicată. Noi, părinții, uh, dorim să se eficientizeze întregul sistem și nu închidem ochii în fața uh, necesității stabilizării bugetului și a unei eventuale reduceri bugetare. Însă acest lucru trebuie făcut uh, ținându-se cont de elementele pedagogice și noi, nouă nu ni se pare că s-a procedat așa. De asemenea, observăm că condițiile de predare din școlile mari se înrăutățesc în permanență. Acest lucru uh, este cauzat de uh, un număr mare de elevi. De exemplu, uh, la noi aceasta este situația, iar anul viitor vorbim despre 3200 de elevi care vor veni la această școală. Iar în ceea ce privește elevii mai slabi sau cei cu nevoi personale, uh, acest lucru este cât se poate de negativ. Dacă este să analizăm rezultatele uh, de la examenul final, de la bacalaureat, acest lucru ne arată că școlile mari, în comparație cu alte școli, pierd uh, din uh, rezultatele de excelență și în medie au note de final mai slabe. În VLE, uh, miercuri după amiaza, de la de anul viitor va fi o zi întreagă de școală, pentru că numai așa putem să mai păstrăm toate spațiile și să alocăm orele tuturor profesorilor. În plus, se înrăutățesc uh, condițiile și pentru că bugetul a fost redus. Aceste reduceri bugetare afectează la noi multe domenii. Uh, profesorii țin ore neplătite, iar uh, orele acestea sunt, după cum spuneam, gratuite. Noi suntem uh, cât se poate de recunoscători pentru acest angajament al forței de muncă profesorale, însă acesta nu poate să fie decât o măsură de urgență care nu poate să dureze a la lung materialul pentru predare poate să fie uh, obținut cu mare greutate, astfel uh, realizarea programei este foarte dificilă. Uh, de asemenea, la materia uh, arte plastice este foarte dificil de lucrat. Alte materii, uh, cum ar fi cele de limbă, anumite materii nu mai pot fi susținute în limba maternă a anumitor elevi, cum ar fi chimia. De exemplu, elevii care vin din Portugalia nu mai beneficiază de predare la chimie în limba portugheză. Pe de altă parte, sistemul permite în continuare uh, grupurilor minoritare religioase, doi sau trei copii, um, să beneficieze de predare completă. Iar noi, părinții, credem că cel mai bine este să uh, se urmărească interesele unor grupuri și să uh, existe o concentrare asupra esențialului. La Bruxelles au avut loc reduceri pe fiecare cap de școlar, însă per total bugetul a fost extins, pentru că în anul 2012 se va uh, deschide o nouă a patra școală europeană. 15% din costurile suplimentare vor fi obținute prin reducerea bugetară pro-școlar și 15% prin extindere bugetară. Noi, în calitate de părinți, vrem ca comisia și autoritatea școlară să verifice uh, condițiile de lucru în mod precaut pentru a nu supune bugetul pentru 2013 unei reduceri suplimentare la școlile mari. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație. La parol Mulțumim. Dăm acum cuvântul lui Pierre Coren, care este președintele Asociației de Părinți al Școlii Europene din Uclă. Bună ziua tuturor! Sunt, sunt președintele Asociației Părinților Elevilor din Școala Europeană din Bruxelles și noi suntem consemnatari ai petiției pe care ați văzut-o, semnată de 6.000 de persoane, părinți de elevi, dar și cadre didactice, o petiție care reprezintă uh, întreaga comunitate școlară. Mulțumesc Comisiei PETI pentru că a pus pe ordinea de zi acest subiect extrem de important în contextul discuțiilor privind bugetul din 2012 și uh, privind perspectivele financiare pentru 2013-2020. Mulțumesc doamnei Balzani pentru că este prezentă astăzi. pentru a afla care sunt preocupările noastre. Aș dori să vă prezint pe scurt școlile europene, pe care probabil că nu le cunoașteți. În cadrul Uniunii Europene există 14 școli care au fost înființate pentru copii ai căror părinți lucrează în instituțiile europene. La Bruxelles avem patru școli europene, una la UCLA. La UCLA avem 3.000 de elevi care sunt împărțiți uh, de la grădiniță până la uh, uh, ciclul secundar și avem și o parte de elevi care sunt împărțiți pe uh, sectoare lingvistice, pe divizii lingvistice. Asta este o specificitate a sistemului de școli europene. Copiii pot uh, urma cursurile în limba lor maternă și astfel elevii care vin în timpul anului școlar, în momentul în care părinții lor trebuie să vină la instituțiile europene, pot urma cursurile acestor um, școli europene și apoi se pot întoarce în școlile din țările lor de origine în cazul în care părinții își părăsesc postul uh, european. Este o specificitate așadar a școlilor europene care permite copiilor uh, cu părinți funcționari europeni să urmeze aceste cursuri. în calitatea dumneavoastră de parlamentar și dumneavoastră și asistenții dumneavoastră puteți să beneficiați de uh, serviciile acestor școli europene pentru copiii dumneavoastră? Și aceeași posibilitate o are întreg personalul instituțiilor europene. În ceea ce privește contextul bugetar, acesta într-adevăr este unul destul de tensionat în bugetul 2011 Comisia a făcut uh, o propunere de buget de 71 de milioane de euro, care a fost redusă până la 64 de milioane de euro de către autoritățile bugetare și în 2012 Comisia a uh, propus un buget de 109 milioane și preocupările noastre actuale se referă la aceste estimări financiare. Bugetul școlilor europene reprezintă 2% din bugetul administrativ al Uniunii Europene, care la rândul său reprezintă 5,7% din bugetul european. Așadar, contribuția la bugetul școlilor europene este una infimă. Totuși, această contribuție are o importanță esențială pentru viața acestor școli și ultimele restricții bugetare impuse școlilor au uh, niște consecințe practice asupra funcționării acestor instituții. Colega mea a vorbit deja despre unele consecințe. Trebuie să știți că la Bruxelles suntem într-o situație de suprapopulare a școlilor. S-a prevăzut reducerea acestei suprapopulări, o reducere a numărului de elevi uh, pe clase și aceste măsuri însă au fost amânate din moment ce resursele bugetare nu există. Uh, de asemenea, s-a prevăzut uh, creșterea dimensiunii anumitor clase, mai ales din ciclul secundar. Până acum cifra maximă era de 26 de elevi, acum am ajuns la 28 de elevi, cu consecințe pentru cadrele didactice, pentru că ei trebuie să se adreseze unor grupuri mult mai mari, așadar uh, să, să lucreze în niște condiții mai dificile mărirea dimensiunii grupurilor a permis um, scăderea numărului de grupuri, ceea ce înseamnă consecințe pentru contractele unor cadre didactice care nu au fost renoite. Alte consecințe uh, sunt legate și de fondurile specifice, pentru că în școlile europene avem o atenție deosebită pentru copiii cu nevoi speciale, copiii cu handicap motor, copiii cu dislexie. Așadar, există un proces de asistență specială pentru acești copii. Uh, și ne putem teme că aceste consecințe bugetare vor avea un impact negativ pentru acești copii. De asemenea, și pentru cadrele didactice exista un sistem mai flexibil, pentru, de, de program mai flexibil pentru a le permite să coordoneze toate aceste tipuri de activități. Din nou, și acest sistem flexibil a avut de suferit. Uh, Petiția noastră se înscrie în cadrul unei acțiuni de mobilizare care a avut loc în aprilie, o acțiune extrem de puternică, în urma care am înmânat această petiție Parlamentului European. Această mobilizare a reunit întreaga comunitate școlară. Și este foarte important să subliniem că s-au făcut efect, eforturi considerabile la nivelul școlilor pentru revizuirea bugetelor și pentru a ne asigura că fiecare euro este cheltuit într-un mod riguros, așa cum s-a prevăzut în bugetul școlilor. Uh, Așadar, s-au făcut eforturi foarte importante și orice restricție bugetară suplimentară va avea niște efecte devastatoare asupra școlilor. 80% din bugetul școlilor este consacrat plății salariilor cadrelor didactice, ca urmare libertatea de mișcare este foarte redusă pentru școli. Orice reducere bugetară va avea așadar un impact direct asupra condițiilor de învățământ. Și mă adresez direct doamnei Baltanii, invitând-o să uh, încurajeze Uh, propunerile făcute de noi și să nu ceară nicio restricție bugetară suplimentară în cadrul discuțiilor care au loc uh, pe uh, subiectul bugetului european. Și vă invit să ne vizitați în școlile noastre, să vedeți un model special de învățământ care sunt sigur că vă va interesa și din punct de vedere personal. Așadar, um, sunteți invitații noștri în școlile europene. Mulțumesc! Grazie, José Antonio Santos. Mulțumesc. Acum are cuvântul Jose Antonio Sanchez Martinez, care este vicepreședintele uh, Asociației Părinților din Școlile Europene, Interparents. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Me llamo... Mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Sunt vicepreședinte al Interparent. Uh, Interparent este Asociația Europeană care reunește toate asociațiile de părinți, de elevi din cele 14 școli europene, așa cum ați auzit mai devreme. Anterparan este interlocutorul oficial al sistemului de management al uh, școlilor europene. Suntem reprezentați în cadrul Consiliului Superior al Școlilor Europene și în cadrul tuturor comitetelor pregătitoare. Vă mulțumim uh, și dumneavoastră pentru uh, invitația pe care ne-ați adresat-o la această discuție. Înainte de toate, Aș dori să uh, subliniez cele spuse deja de colegii mei care v-au prezentat, școlile europene v-au explicat uh, care sunt consecințele reducerilor bugetare asupra sistemului de învățământ, în ciuda protestelor venite din partea părinților. Voi încerca să fiu concis, așa cum mi-ați cerut, și să mă concentrez pe aspectele bugetare. Anul 2011 a început într-un mod dificil. Bugetul care fusese adoptat de Consiliul Superior al Școlilor Europene a fost redus cu 7 milioane de euro în urma deciziei autorității bugetare, Parlamentul și Consiliul, în decembrie 2010. Ca urmare, școlile au fost obligate să își revizuiască previziunile bugetare și să efectueze niște reduceri dureroase care au afectat inclusiv programa pedagogică. Aceste reduceri sunt foarte dificile și efectele lor vor fi vizibile în momentul în care se va evalua uh, anul școlar, an școlar care nu corespunde anului fiscal. În, primii, în primele luni ale anului școlar, funcționarea a fost posibilă numai uh, datorită unui buget provizoriu, ceea ce nu este deloc un lucru pozitiv. Problemele s-au agravat în urma comunicării Comisiei Europene care a vizat limitarea contribuției europene la 164 de milioane de euro. Totuși, nevoile exprimate de școli necesită un buget general de 282 milioane de euro și contribuția uh, Uniunii Europene în acest buget total fiind de 179 de milioane de euro. Ca urmare, pe 2000, pentru 2012 școlile vor trebui să facă față unor noi reduceri care se ridică până la 14 milioane de euro. În ciuda eforturilor efectuate de consiliile de administrație ale școlilor europene, eforturi deosebit de importante, încă mai avem nevoie de încă mai avem nevoie de 4 milioane de euro suplimentari au fost fă, făcute propuneri, s-au făcut discuții, uh, s-au găsit soluții de economii uh, suplimentare, unele propuneri au fost adoptate, altele au fost respinse, dar nu este momentul acum să intrăm în detaliu. Oricum, bugetul general al școlilor europene pentru 2012 îl depășește pe cel din 2011 cu o jumătate de milion de euro. O jumătate de milion de euro poate părea mult, poate părea puțin, dar este vorba de o creștere de 0,17%. Nu este o creștere uh, suficientă, este o creștere chiar ridicolă pentru că nu ține cont de aspectele esențiale. În septembrie 2012 se va deschide a patra școală europeană de la Bruxelles și se va deschide a doua școală europeană de la Luxemburg. Începând cu septembrie 2011, în școlile europene vor intra 800 de noi elevi, iar bugetul rămâne stabil. În plus, bugetul școlilor europene reprezintă Uh, este consacrat în proporție de 80% salariilor cadrelor didactice. Având în vedere prevederile contractuale actuale, nu putem reduce această parte din buget. Ca urmare, economiile trebuie să le facem în um, linii bugetare care afectează direct uh, viața elevilor și ați auzit care sunt aceste consecințe. Situația bugetară a școlilor europene este dificilă din patru motive. În primul rând, eșecul sistemului de finanțare așa cum a fost el conceput acum mulți ani. Statele membre ar trebui să contribuie la acest buget trimițând cadre didactice. Însă, nu toate posturile sunt uh, acoperite cu profesori detașați din statele membre. Școlile, ca urmare, trebuie să negocieze cu profesori recrutați pe piața locală și uh, pe care îi vor plăti din bugetul propriu, pentru că aceste cadre didactice nu sunt nici trimise și nici uh, uh plătite de statele membre. Acum 10 ani, domnilor și domnilor, Parlamentul, prin raportul Băș, a prezentat o reflecție structurată cu privire la finanțarea școlilor europene pe viitor. În anul 2005, uh, Parlamentul a prezentat uh, un alt raport în care se făceau propuneri pentru viitorul acestui sistem. Din păcate, reforma solicitată de Parlamentul European nu a fost efectuată în întregime și, fără, și, și nu a existat o viziune de ansamblu, mai ales din cauza rezistenței statelor membre toate reflexiile se fac pe termen scurt, uh, uh, se fac propuneri în grabă care sunt prost pregătite și care nu sunt suficient de uh, bine gândite, dar care vor avea consecințe pe termen lung. Nu s-a făcut o analiză a impactului pedagogic al acestor, acestor măsuri, nu s-a făcut o analiză serioasă cost-beneficii a consecințelor acestor, acestor reduceri bugetare iar creșterea bugetară de la un an la altul este ridicol de mică. Propunerile Parlamentului European făcute în trecut nu au fost niciodată luate în considerare. Fără o garanție de calitate pe termen lung din punct de vedere pedagogic și cu uh, dubii legate de supraviețuirea multilingvismului și acestui caracter multicultural al școlilor europene, fără o bază financiară fiabilă și uh, care să se orienteze către uh, perspectivele pe termen lung, modelul școlilor europene se află în pericol. Totuși este un model care și-a dovedit calitatea, uh, valoarea și reușita în timp. aceste școli europene ar putea fi adevărate laboratoare pentru acest uh, model pedagogic de succes și de aceea avem nevoie de o reflexie comună cu privire la guvernanță și finanțarea școlilor europene pentru că sistemul actual și-a atins limitele și nu mai funcționează. De asemenea, trebuie să reflectăm la rolul Comisiei în acest sens. Sigur, Comisia poate prezenta un uh, proiect bugetar, însă decizia sa de a îngheța bugetul școlilor fără a ține cont de avizul Parlamentului European ni se pare a fi una îndoielnică. Iar Parlamentul European abordase deja această idee în rezoluția Nimbol din 2005. În concluzie, doamnă președinte, dimensiunea europeană nu este ceva abstract din punctul nostru de vedere, este uh, ceva ce copiii noștri trăiesc zi de zi și este ceva ce Comisia, Consiliul și Parlamentul solicită în fiecare zi în toate activitățile lor. Ca urmare, doamnelor și domnilor deputați, vă rog să susțineți modelul școlilor europene, să susțineți fondurile școlilor europene, să cereți un demers prudent și constructiv pentru abordarea acestor aspecte și, dacă este necesar, vă reamintesc raportul privind școlile europene pe care vă rugăm să-l uh, luați în considerare în cadrul petiției noastre. Mulțumesc și rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Nu capito male, ha la parola anche dacă am înțeles eu bine, dorește să ia cuvântul și Rene Christman. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Sunt Rene Christman, secretară generală a Consiliului de Administrație al Școlilor Europene. Nu am cerut cuvântul, dar dacă îmi dați posibilitatea să mă exprim, am să profit de această ocazie. Am ascultat cu atenție tot ce spuneau reprezentanții asociațiilor părinților și doream să confirm anumite lucruri și să infirm alte aspecte cu care nu sunt neapărat de acord. E adevărat că școlile europene au mai multe surse de venituri. Mai întâi din partea statelor membre, uh, prin intermediul acestor uh, profesori detașați, și e adevărat că în urma extinderii uh, ne-am confruntat cu un număr din ce în ce mai mare de elevi care nu au propria lor sențiune lingvistică și care sunt înscriși într-o sențiune uh, lingvistică din așa numită limbă vehiculară. Și tocmai aici avem mari probleme, ne lipsesc uh, profesori. Apoi, a existat pro programul adoptat de Consiliul de Administrație al școlilor uh, europene, bazându-se pe uh, rapoartele de la Parlamentul European. Încă din 2002 uh, și până în 2005 am uh, întreprins o reformă și din punct de vedere al guvernanței și o reformă a finanțării. Și aici sunt de acord cu părinții. Am uh, făcut propuneri foarte clare în noua cartă uh, astfel încât să repartizăm mai bine uh, uh, sarcinile, dar nu am reușit să o facem foarte bine, de aceea și în prezent avem 64 de posturi dintr-un total de 1512, uh, unde ne lipsesc cadrele didactice care ar trebui să fie detașate de către statele membre. Și apoi uh, există o altă sursă de venituri, uh, respectiv uh, taxele școlare plătite de către părinții uh, copiilor din așa numita categorie 3, deci părinți care nu sunt neapărat angajați în instituțiile europene, numai că această sursă se uh, subțiază, dispare aproape pentru că nu mai avem locuri disponibile în școlile din Bruxelles pentru a primi copii din categoria 3. Apoi, o altă sursă uh, de venituri este constituită de subvențiile pe care le primim din partea comisiei. Și să nu uităm faptul că pentru școlile Bruxelles 3 și Bruxelles 4 a trebuit să facem eforturi foarte mari și să reducem bugetul uh, față de ce ne cereau școlile respective. În plus, Consiliul Superior ne-a cerut să luăm niște măsuri de natură structurală pentru a controla mai bine bugetul școlilor europene și o primă măsură va fi scăderea a salariilor cadrelor didactice cu 20 până la 30% în funcție de categoria la, în care sunt încadrați și vom avea mari dificultăți pentru că, uh, având în vedere aceste noi, uh, uh, această nouă grilă de salarizare, vor, vor exista și mai puțini profesori motivați să vină să lucreze pentru noi. Apoi, o altă sursă, probabil principala sursă de îngrijorare pentru părinți, părinți este hotărârea noastră de a uh, crea clase cu noi efective și noi grupuri de elevi. Dar trebuie să vă asigur că în urma discuțiilor de la Comitetul Pedagogic și de la Consiliul Superior am uh, îndulcit, ca să spun așa, un pic uh, uh pilula, uh, anumite hotărâri nu vor mai fi cu un efect atât de drastic. Noi cerem școlilor să facă economii cât mai mult cu putință, astfel încât uh, principalele materii să fie accesibile elevilor, fie grupând elevi de la secțiuni lingvistice diferite și predând într-o limbă vehiculară, fie uh, Uh, grupând mai multe clase. Nu trebuie să uitați faptul că nivelul de cunoștințe în limba vehiculară este foarte um, uh, ridicat. La sfârșitul studiilor secundare, în general, elevii sunt bilingvi. Deci nu ar fi chiar atât de greu să li se predea uh, un anumit număr de materii în limba vehiculară pe care elevii și-au uh, ales-o și oricum ar corespunde și obiectivelor pedagogice de a avea mai multe materii predate în limba vehiculară. Apoi, am avut o reducere bugetară de 15 milioane de euro, de aceea școlile trebuie să fie foarte atente la ce vor face în următorul an și cheltuielile administrative afectate secretarului gener- secretariatul general au fost reduse. Și vă rog să mă credeți că am încercat uh, să facem așa fel încât să reducem cât mai puțin cheltuielile uh, de natură pedagogică. Un exemplu, în școlile unde echipamentele nu trebuiau să fie înlocuite imediat sau nu aveau neapărat nevoie să fie renovate, nu vor fi, tocmai ca să facem economii. Suntem perfect conștienți de faptul că în toate statele membre există dificultăți economice și Consiliul Superior al Școlilor Europene este compus din reprezentanți din toate statele membre. Suntem o instituție interguvernamentală. Statele membre dau dovadă de aceeași rigurozitate precum Comisia atunci când vine vorba despre buget. Am făcut toate eforturile pentru a oferi copiilor, elevilor, un învățământ de calitate, cel mai bun cu putință. Nu aș vrea să se poată spune că am pierdut mult din calitatea învățământului și că avem rezultate uh, negative. Este un mare neadevăr. Tocmai am asistat la decernarea diplomelor uh, în urma examenului de bacalaureat. În fiecare an avem din ce în ce mai mulți uh, elevi care își reușesc examenul de bacalaureat și apoi reușesc să facă studii superioare uh, încurunate de succes. De asemenea, rezultatele școlii care participă la studiul PISA, e vorba despre o școală europeană din Luxemburg, aceasta are cele mai bune rezultate, cele mai bune performanțe din lume. Spun acest lucru ca să vă rog să nu dramatizați prea mult situația. Am să închei aici, doamnă președintă, că dacă ne dorim uh, prezervarea specificității școlilor europene, respectiv secțiunile lingvistice specifice, predarea în uh, toate limbile materne, e adevărat că reducerile bugetare nu sunt uh, uh de, de bun augur și închei făcând aluzie la uh, cererea domnului Șuren, care ruga Parlamentul să nu reducă și mai mult uh, partea care revine uh, școlilor europene din secțiunea a 5, respectiv bugetul pentru comisie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Bațani. Grație, este stato mult interesant. Vă mulțumesc. Am ascultat cu foarte mult interes ce au spus petiționarii despre cum funcționează școlile europene și Cred și eu că aceste școli sunt o ilustrare perfectă a spiritului european. Dar să nu uităm că vorbim aici despre buget și cu ocazia ultimului trilog bugetar a existat o secțiune specială afectată școlilor europene și și în bugetul pentru anul 2012 am introdus un alineat ad hoc ca să vorbim despre școlile europene și să spunem că ele trebuie să fie finanțate în mod adecvat. Da, este poate un concept vag, dar care își are propria forță, căci Parlamentul European cere ca aceste școli europene să fie finanțate în funcție de uh, efectivul pe care îl au, de exemplu, de uh, cerințele din partea părinților, din partea elevilor. Știți că Pregătirea bugetului este întotdeauna un exercițiu complicat pentru că nu e vorba numai despre punctul de vedere al Parlamentului, ci și de cel al Consiliului și, în general, în urma um, întâlnirilor de la Coreper se încearcă în mod constant reducerea uh, cifrelor propuse de Parlament. Dar haideți să spunem că avem un, un punct de plecare pozitiv și anume aceea că am zis să nu se mai opereze reduceri suplimentare uh, uh, ale bugetului. Deci acesta măcar este un punct pozitiv. După uh, pauza de vară, Parlamentul și Consiliul se vor întâlni și vom vedea care sunt amendamentele necesare astfel încât să ajungem la un buget uh, pe anul 2012 care să corespundă cu prioritățile care au fost votate în luna martie. Oricum ar fi, școlile europene se află în uh, atenția noastră și uh, îmi imaginez, oricum îmi doresc să ajungem la o soluție finală pozitivă. Să trebuie să fim realiști pentru că e vorba despre un buget unde și alte capitole au mult de suferit din cauza reducerilor bugetare, ca de exemplu politica de coeziune. Mulțumesc, doamnă Balțane. Acum are cuvântul domnul Ia. Mulțumesc petiționarilor am stabilit uh, în comisie că vom trata această petiție ca una prioritară și urgentă, pentru că mi se pare că este cu adevărat urgentă și mi-am notat uh, aici întrebarea. Dorim să păstrăm specificitatea școlilor europene, pentru că până la urmă școlile europene sunt un copil al Uniunii Europene, așa au luat naștere și dorim să le păstrăm. Sigur că există beneficii și uh, de asemenea prejudicii statele membre plătesc și ele ceva și bugetul nostru um, investește niște bani, însă lucrurile au evoluat, iar punctul principal de critică pe care îl am și mă alătur petiționarilor pe această cale, atunci când vorbim despre școli, s-a spus de mai multe ori că 80% din costuri sunt costuri de personal. Acestea sunt oarecum fixe și, sigur, și despre acestea putem să discutăm, poate pot fi configurate în mod mai efectiv, poate, uh, pot fi, poate fi stabilită alte limite a grupurilor uh, minime, se poate discuta dacă este într-adevăr nevoie de un anumit profesor sau nu și despre nivelul de salarizare al profesorilor, însă este nevoie de timp. Ceva mai fix decât costurile de personal nu există însă și prima mea rugăminte ar fi către colegii noștri uh, de la Comisia pentru Buget să discute încă o dată despre acest lucru, să înțeleagă că este nevoie de timp, pentru că această întrebare trebuie adresată întâi la nivel politic. Dorim aceste scoli? Răspunsul a fost însă mereu da. Deci putem să bifăm această întrebare. Și apoi uh, trebuie să discutăm despre structuri mai efective. Și pentru aceasta este nevoie de mai mult timp, pentru că nu putem uh, stabili pur și simplu un procentaj. Pe de altă parte, aceeași școală care are anumite cerințe speciale trebuie să implementeze și uh, alte tipuri de solicitări. Există anumite salarii ale profesorilor, pe de altă parte bugetul este redus. Deci nu cred că putem rezolva lucrurile de azi pe mâine, trebuie să ne gândim mai bine, avem nevoie de timp, iar uh, petiția uh, este una foarte importantă. Trebuie să ne gândim că școlile funcționează altfel decât bugetele. Bugetul funcționează anual, dar școlile au anul școlar. Trebuie să ne gândim și la acest lucru, că calendarul nu este același până la urmă, decizia noastră bugetară uh, cade în mijlocul anului școlar, ceea ce este destul de dificil pentru școli. Am spus că 80% sunt costuri fixe de personal, 20% sunt alte costuri. Însă, dacă este să privim uh, în mod efectiv în spatele acestor procente, nu există mare potențial de economisire. Se mai pot uh, transfera anumite lucruri, se pot amâna anumite investiții, însă investiția respectivă la un moment dat trebuie să fie făcută. Și atunci când este vorba de școli, sigur că știm că este nevoie de o dotare corespunzătoare și de asemenea asemenea, trebuie să uh, se respecte progresul. Pentru că progresul din practică trebuie să fie reflectat și în școli. De aceea rugămintea mea și critica mea uh, cea mai importantă este următoarea. În primul rând, eu accept întotdeauna când cineva spune, poate că este comisia, trebuie să ne mai gândim dacă putem organiza mai eficient și mai efectiv școlile europene. Acceptă acest lucru. În al doilea rând, rând însă trebuie să acceptăm că atunci când vine vorba de școli, care sunt niște instituții cât se poate de sensibile și destinate publicului, există anumite costuri fixe și trebuie să dedicăm mai mult timp acestor chestiuni. Este nevoie de timp îndelugat pentru a ne gândi la o restructurare. Este nevoie de o anumită strategie Trebuie să ne gândim foarte bine la această strategie și apoi, ulterior, după configurarea acestei strategii și după stabilirea unor obiective, putem spune dacă sistemul funcționează sau nu. Pentru mine apare aici o contradicție, pentru că pe de o parte se vorbește despre reducere bugetară, pe de altă parte sunt înființate școli. Și a, sigur există un motiv, este nevoie de școli pentru că nu mai sunt încăpătoare, nu pentru că nu mai avem altceva de făcut. Deci se exprimă o anumită nevoie. Uh, scolile nu sunt toate la Luxemburg, Bruxelles și Strasburg. Dar putem discuta despre toate aceste lucruri, nu trebuie să ne precipităm. Un... Acestea sunt școli europene, este vorba despre copiii noștri și nu putem să luăm hotărâri prea uh, precipitate. De aceea aș prefera să ne gândim mai bine cum stau lucrurile și să vedem dacă putem ajunge la niște concluzii pozitive. Ne vom asigura că reducerile sunt suspendate pe moment și vom solicita elaborarea unui studiu în care să se clarifice care este direcția pe care să se îndrepte școlile europene, în al doilea rând cum să fie finanțate și în al treilea rând cum arată această finanțare corespunzătoare acest lucru nu poate fi făcut pur și simplu cu niște procente și acesta este cel mai mare reproș pe care poți să-l fac comisiei. Nu se poate tăia ceva pur și simplu cu creionul și apoi uh, să pasez mai departe cerința înapoi către sistem. Vă mulțumesc! Ringrazio l'onorevole Balzani che eh, ci lascia e... Mulțumesc, domnule Balzani. Dau acum cuvântul uh, domnului Iturgais. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Cred că, în mare parte, cu toții suntem de acord și doamna Balțani, care, din păcate, nu mai poate să rămână alături de noi. Cu toții suntem de acord că școlile trebuie să fie păstrate. Însă, cred că aici nu este vorba numai despre o dotare financiară. Sigur că este vorba despre finanțe, însă este vorba și despre o anumită ofertă de calitate din perspectivă pedagogică. Asta înseamnă că trebuie să existe profesori uh, bine pregătiți și, de asemenea, este vorba despre copiii care au nevoi speciale, cărora trebuie să li se acorde atenția corespunzătoare. acest lucru înseamnă că statele membre nu pot să îi discrimineze pe acei elevi care își dau bacalaureatul la școlile europene. Pentru că, până la urmă, este vorba despre viitorul tinerilor, viitorul copiilor noștri. Și, înainte de toate, vreau să mă alătur celor spuse de domnul Iar. Dar cred, în plus, că ar fi foarte bine, domnule președinte, dacă am putea să-i scriem o scrisoare domnului comisar Șefcovici prin care să îi redăm ceea ce am ascultat aici, la comisia noastră, și uh, să-i spunem că, în calitate de comisie pentru petiții, dorim să luăm poziție și dorim un aviz al Parlamentului, astfel încât domnul comisar Șefcoviș să știe ceea ce dorim, să știe că vom uh, face toate eforturile, astfel încât să existe o finanțare adecvată, așa cum a zis și doamna Balzani, și nu să se taie pur și simplu bugetul și astfel copiii noștri să nu uh, primească educația corespunzătoare care ar trebui să fie oferită de școlile europene. Mulțumesc! Și eu uh, doresc să mă alătur uh, celor spuse de colegii mei. Um, cred că aici avem o mare contradicție. Pe de o parte vorbim despre o reducere bugetară, pe de altă parte cunoaștem care este nevoia, pentru că altfel nu ar fi înființată o nouă școală. Pentru mine, în calitate de fostă profesoară, ă, trebuie să spun că ă, este greu să trăiești cu aceste reduceri ale salariilor profesorilor și mai ales cu reducerile ă, în bugetul școlilor, pentru că cred că este periculos să facem reduceri în bugetul școlilor. Acestea sunt copiilor și mă întreb cum dorim să mai atingem obiectivele strategiei 2020, pentru că, pe de o parte, dorim să promovăm educația și învățarea pe întreaga durată a vieții, pe de altă parte, o instituție europeană, copilul nostru, acestuia îi impunem anumite reduceri bugetare. Sigur că trebuie să facem economii, însă trebuie realizat un studiu bun pentru a vedea unde trebuie economisit și unde se poate economisi. Sper că atunci când vine vorba de copii, acolo se fac cel mai târziu reducerile. Mulțumesc. Acum are cuvântul reprezentantul Comisiei, uh, domnul Morica. Mersi, doamna prezidentă. Euh, Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor deputați, petițiile discutate astăzi necesită realizarea următoarelor observații. În primul rând, de mult timp, în orice caz în ultimele exerciții bugetare ale școlilor europene, nu s-a făcut niciodată o reducere a bugetului. Într-adevăr, atunci când vorbim despre bugetul 2011, creșterea prevăzută de 11% nu a avut loc în măsura în care s-ar fi dorit. Reamintesc că în aprilie 2010 Consiliul Superior al Școlilor, cu votul favorabil al Comisiei, a adoptat bugetul de 171 de milioane, contribuție europeană. Anumite delegații au cerut uh, respingerea bugetului, patru state membre, Regatul Unit, Germania, Austria și Suedia. Și Comisia a spus nu, trebuie aprobat, dar sistemul trebuie reformat. Mai ales din trei puncte de vedere, plățile profesorilor, profesorilor cursurile În ceea ce privește plățile profesorilor, statutul cadrelor didactice din școlile europene este copiat după statutul funcționarilor europeni. Funcționarii Uniunii Europene au suferit în 2004, dacă putem spune așa, o reformă a statutului lor, prin care s-au revizuit condițiile, mai ales condițiile de intrare și de salarizare. Și în conformitate cu principiul paralelismului între cele două tipuri de statut, a fost necesară o ajustare a sistemului de salarizare a profesorilor în conformitate cu sistemul aflat în vigoare în instituțiile Uniunii Europene. În mod similar, așadar. Ceea ce înseamnă o reducere între 15 și 21% la, uh, pentru categoriile de intrare debutante. Și având în vedere așadar acest paralelism, paralelism între cele două categorii profesionale, s-a făcut aceeași reducere și la profesorii detașați și la profesorii responsabili de cursuri. Sistemul de creare a cursurilor a fost revizuit și s-a a ajuns la un număr de șapte elevi necesar pentru crearea unui curs opțional, înființarea unui curs opțional. De asemenea, sistemul care, susține, care susține pe elevii cu nevoi speciale a fost și el revizuit. Aceste reforme conduc în fiecare an la o reducere a costurilor reale ale școlilor, ceea ce înseamnă că acestei creșteri controlate a resurselor îi corespunde o putere de cumpărare crescută a școlilor. Atunci când vorbim despre salariile profesorilor detașați și profesorilor responsabili de cursuri, partea anuală cumulativă este de 4 milioane de euro pe an, care se adaugă creșterii care din 2010, care a fost de 6,5% între 2010 și 2011 și a fost de sub 1% pentru anii 2011-2012. Iată așadar o prezentare mai exactă a măsurilor pe care Comisia și celelalte state membre le-au cerut Consiliului Superior și pe care Consiliul Superior le-a aprobat cu privire la uh, salariul profesorilor, aprobarea fiind una unanimă. Bugetul anului în curs, bugetul anului 2011, a fost revizuit de autoritatea bugetară în urma propunerii comisiei de 171 de milioane, ajungându-se la o reducere până la 164 de milioane, contribuție europeană. Da, această reducere este reală, însă Trebuie să înțelegem că e vorba de o creștere pe baza anuală de 6,5%. Numărul de elevi uh, uh, crește cu 3% de la un an la altul și toate cheltuielile uh, administrative cresc la nivelul comisiei cu 2,9%. Ca urmare, acești 6,5% creștere de la 2010 la 2011 reprezintă o creștere uh, suficient de ridicată și care depășește de departe numărul de elevi școlarizați în școlile europene. În ceea ce privește acum anul 2012, este adevărat că Consiliile de Administrație ale școlilor au cerut 179 de milioane de euro. Această solicitare însă nu este niciodată acceptată în totalitate. Comisia nu a luat o decizie de înghețare a bugetului, însă în conformitate cu poziția luată de comisie, o poziție care a fost coerentă în pregătirea bugetului 2012 și prin care s-a spus că cheltuielile administrative din Uh, capitolul 5 trebuie să se mențină într-un status quo, e bine, așadar, răspunsul Comisiei a fost că această contribuție de 164 de milioane de euro ar trebui să rămână stabilă. Consiliul Superior și Secretariatul General au lucrat împreună cu școlile și s-a făcut o prezentare de 165 de milioane de euro, cu o creștere mai mică de 1%. Comisia a aprobat-o și a prezentat această cifră autorității bugetare și acum așteptăm un vot pozitiv din partea autorității bugetare. Și, așa cum a spus și Secretariatul General, S-a făcut un studiu important pentru a se vedea ce economii sunt posibile și cum se poate raționaliza, cum se pot raționaliza resursele disponibile școlilor. Au fost analizate în mod aprofundat toate soluțiile posibile și, sigur, protejând acel core curriculum care rămâne în centrul discuțiilor. Sigur că activitatea, obiectul de activitate al școlilor este un domeniu la care participă școlile în mod semnificativ, care relevă de decizia acestora. Având în vedere așadar toate aceste aspecte, cerem autorității bugetare să aprobe bugetul de 165,4 milioane de euro pentru 2012. În ceea ce privește calitatea, doamna secretar general a școlilor a reamintit că nivelul calității învățământului în aceste școli rămâne foarte ridicat, continuă să fie foarte ridicat și reprezentantul directorilor școlilor în cadrul Consiliului Superior care a aprobat măsurile despre care vă vorbeam, a asigurat de asemenea că nu există niciun pericol în ceea ce privește calitatea învățământului furnizat în școlile europene pentru anii următori. Astfel, Acestea sunt observațiile pe care doream să le fac în numele Comisiei cu privire la evoluțiile care au avut loc în ultimii ani în situația bugetară a școlilor europene. Mulțumesc, doamnă președinte! Grazie! Mulțumim și noi! Mai dorește cineva dintre petiționari să ia cuvântul? Nu? Domnul Iar, aș cere din nou cuvântul? Da, ich, uh... da um, îmi mențin în continuare părerea. Putem vorbi despre contradicția între teorie și practică. Comisia a prezentat modul în care a ajuns la propunerile financiare. Cu toate acestea, nu funcționează lucrurile așa, pentru că, după cum bine știm, există uh, multe măsuri de economisire a finanțelor Sperăm să fie propuneri realiste, însă am preluat un argument de la peticionari care au spus că există un uh, nivel de pornire și este vorba despre uh, faptul că școlile sunt deja ocupate de către elevi, deci nu mai există alte locuri, iar dorința mea personală și solicitarea către uh, colegii din Comisia pentru Bugete ar fi um, să încercăm să câștigăm timp, să se mai facă încă o dată un calcul pentru a ști care este direcția corectă pe care ne îndreptăm și pentru a ști ce dorim cu adevărat. Deci să solicităm să mai facă o dată acest calcul, pentru că am înțeles că profesorii care urmează să fie acum angajați la un salariu ceva mai mic, deci încadrați uh, într-o categorie de salarizare mai mică, uh, înseamnă că cei care există deja vor fi uh, promovați într-o categorie superioară de salarizare. Bun, și încă o dată, eu cred că între teorie și practică există o contradicție. Poate că cifrele comisiei sunt adevărate, însă în practică nu funcționează. De aceea cred că trebuie să mai calculăm o dată în detaliu și să mai analizăm modul în care uh, se prezintă bugetul școlilor europene, pentru că ele trebuie să beneficieze de o strategie bună. Grazie colega Iar. Mulțumim colegului Iar. Deci, propunerea este să avem o discuție directă cu comisia și respectiv cu domnul comisar Șefcovici. Vom trimite o scrisoare către comisie sintetizând tot ceea ce am ascultat astăzi și spunând că nu dorim ca reducerile bugetare să afecteze oferta uh, programei și calitatea învățământului. De asemenea, cred că ar fi foarte bine dacă am putea să discutăm și cu Comisia Bugetară, astfel încât și colegii membri ai acestei comisii să fie conștienți de importanța uh, finanțării școlilor europene în cadrul negocierilor care vor urma uh, cu ocazia trialogurilor. Pentru că e nevoie de o nouă dimensiune financiară pentru școlile europene, diferite de cele din trecut. Dacă nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul, cred că putem să închidem acest punct. Mulțumim tuturor uh, petiționarilor care au fost prezenți și acum suspend un pic uh, ședința uh, pentru că urmează reuniunea coordonatorilor.